a vorbi cu Iulia Timoșenko. Li s-a interzis să uh, o viziteze pe Iulia Timoșenko. Doream să vă comunic acest lucru. Mulțumesc pentru această știre pe care o regretăm, pentru că de fapt ea demonstrează cât de încordată este situația din Ucraina și cât de important este pentru noi să acționăm înțelept în Parlamentul European, inclusiv în ce privește această rezoluție. Și acum trecem la voturi. Este vorba despre raportul Tain, un singur vot, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna raportoare dorește să ia cuvântul. Vă rog, stimată colegă. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stimate colegi, stimați colegi, M-am consultat cu toate grupurile politice și aș vrea să avem și un vot final. În, aș vrea să amânăm votul final în legătură cu această rezoluție legislativă, pentru că viitoarea președinție mi s-a adresat și ar dori ca prima președinție, la modul general, să uh, accepte propunerea Parlamentului nostru în legătură cu uh, numărul judecătorilor uh, viitor care să